de lucru al acestor profesii. De aceea nu trebuie să le uităm și nu le voi uita. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnule comisar. Sunt... Mulțumim tuturor celor care au inițiat această dezbatere și să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți. S-a încheiat dezbaterea și votul va avea loc astăzi la ora 12. Și acum, pe ordine de zi, urmează întrebarea orală um, adresată Comisiei privind uh, jocurile de noroc online în raport cu hotărârile recente ale Curții de Justiție. Domnul Harbour are cuvântul mai întâi 5 minute. Vă propun, uh, domnule președinte, să îi permitem domnului Barnier să se așeze. Uh, uh, domnule președinte, îmi revine onoarea în numele Comisiei INTA, în primul rând să salut și să urez bun venit uh, noul nostru comisar, domnul Michel Barnier, pentru prima dată la multele schimburi de vederi din plenul Parlamentului European și mai ales pentru că a trecut din spatele baricadei în fața ei în două zile, deci e o plăcere să avem aici, domnule comisar. Și în al doilea rând, în numele Comisiei, aș dori să vă spun că e o onoare să am ocazia să depun împreună cu această întrebare și temerile noastre în legătură cu evoluțiile jocurilor pe internet și a jocurilor în general. Și să vă vorbesc și despre lipsa de certitudine care pare să apară în legătură cu, regim, le, uh, cu regimul legislativ al jocurilor de noroc pe piața internă. Știu, domnule comisar, că aveți o experiență de prima mână în acest domeniu, dar sperăm ca acest subiect să rămână aproape de preocupările dumneavoastră, pentru că alegătorii mei uh, au fost foarte îngrijorați în ultimii cinci ani și am uh, uh, depus foarte multe întrebări, am solicitat foarte multe studii și la raportoarea pentru ultimul nostru raport, doamna Schaldemose, va lua cuvântul mai târziu. După cum știți, domnule comisar, Statele Unite se întâlnesc uh, sistematic la nivelul Consiliului în grupuri de lucru și încearcă să vadă cum poată să abordeze această problemă a extinderii domeniului uh, jocurilor de noroc în legătură cu activitățile din uh, statele membre. Și aș dori să vă spun că această întrebare nu presupune în niciun fel o nouă liberalizare a jocurilor de noroc uh, sau în orice caz nu solicităm niciun fel de inițiativă nouă în, domen- în acest domeniu. Însă, după cum știți, uh, popularitatea tot mai mare de care se bucură jocurile de noroc pe internet exercită presiune asupra monopolurilor naționale și asupra regimurilor existente care sunt uh, controlate de către stat, care sunt publice, care generează venituri foarte mari, dar care pun și probleme statelor membre. Ce încercăm noi prin această întrebare? Împreună Uh, cu această activitate care a fost depusă au fost uh, anumite hotărâri uh, emise de către Curtea Europeană de Justiție. Probabil că sunteți la curent cu amănuntele, colegii vor vorbi, nu le voi aborda pe toate, dar din punctul nostru de vedere, Curtea Europeană de Justiție a dat dovadă de lipsă de consecvență, care nu ajută situația, din contră o îngreunează și o face să fie mai complexă decât înainte. Știm de asemenea că serviciile dumneavoastră au, uh, uh, solici, au uh, lansat proceduri de încălcare a legislației comunitare care au legătură cu libertatea operatorilor de a furniza și a de a presta servicii în alt stat membru. Toate aceste probleme ne îndreptățesc să credem că e momentul ca Comisia Europeană să colecteze această informație, să uh, analizeze situațiile de încălcare a dreptului comunitar, să analizeze hotărârile Curții de Justiție și să vină în primul rând cu o strategie clară de clarificare în legătură cu modul în care trebuie să procedăm pe viitor și să înceapă mai ales cu aceste inconsecvențe. Pentru că din punctul de vedere al protecției consumatorului, autoritățile, autoritățile de reglementare trebuie să știe și ele care este poziția lor în ce privește jocurile de noroc uh, uh online. Pentru că e o problemă care poate fi reglementată și trebuie de altfel să fie reglementată. Există foarte multe instanțe în care se pot uh, uh, pune la dispoziția autorităților de reglementare uh, metode și mijloace pentru a proteja consumatorii. Sunt probleme, probleme pe care le-am discutat îndelung la comisia noastră. E o problemă de, de protecția consumatorului, dar și o problemă care vizează funcționarea pieței interne. Și, în fine, cred că ar trebui să mai respectăm și drepturile cetățenilor noștri și faptul că um, foarte mulți doresc să aibă acces la jocuri de noroc online. Nu cred că uh, ar uh, trebui să încercăm să le interzicem, ar fi de altfel imposibil. Dar există și aici inconsecvențe. În anumite state membre se pare că este ilegal să participi la un joc de noroc online, la un concurs de jocuri de noroc uh, online. Uh, ori în alte state membre nu e așa. Și mai există și o altă inconsecvență. Un uh, alegător din circumscripția mea mi-a spus că, de exemplu, un cetățean britanic care încearcă să joace la loto din Spania pentru loteria britanică, loteria, dacă câștigă, dacă jucătorul câștigă, nu poate să-l plătească, nu poate să-i dea banii în Spania. Sigur că e în interesul uh, consumatorilor noștri, noștri să elucidăm astfel de cazuri. Uh, sunt uh, nerăbdător să ascult contribuțiile și părerile colegilor mei, dar sper, domnule comisar, că acest subiect va fi o prioritate a mandatului dumneavoastră. Mulțumesc, domnule comisar, vă urăm bun venit din nou în Colegiul Comisarilor. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă dați seama ce plăcere îmi face să vă regăsesc la doar 48 de ore după investitura comisiei. <coughs> Doresc să mulțumesc domnului Harbour uh, și doresc să mulțumesc întregii comisii, comisii INTA și va fi o plăcere să lucrez cu dumneavoastră în continuare, dar din altă parte. Însă voi fi călăuzit de aceleași uh, motivații. Mai întâi, în legătură cu întrebarea dumneavoastră, aveți dreptate, Comisia a deschis anumite proceduri uh, de încălcare împotriva unor state membre în legătură cu încălcarea uh, Uh, legislației um, privind uh, pariurile sportive împotriva uh, Danemarcei, Franței, Italiei și altor țări s-au propus și măsuri pentru a repara aceste încălcări. Comisia va urmări modul în care statele membre vor aplica măsurile pentru a remedia situația. Măsurile rămân deschise și noua comisie va hotărâ cum vor evolua aceste dosare. În al doilea rând, domnule Harbour, decizia retentă a Curții Europene de Justiție în cazul Portugaliei, în care un fost monopol de stat controlează strict serviciile uh, de jocuri de noroc și conform listei serviciilor juridice ale Comisiei, lucrurile nu vor um, evoluția um, și evaluarea procedurilor de infracțiuni în acest uh, domeniu nu se vor schimba radical. Toate evaluările s-au făcut pe baza dovezilor prezentate de statele membre. Comisia notează că Curtea de Justiție cere, de altfel conform jurisprudenței, că în cazul acestor uh, restricții ele trebuie să fie în primul rând justificate de obiective de interes general valide și în al doilea rând să fie necesare, proporționate și acest lucru înseamnă că restricțiile trebuie să fie adaptate, coerente și sistematice. Deci, din această hotărâre Santa Casa, nu reiese Curtea da statelor membre mai multă libertate pentru a impune restricții. Curtea se referă în mod foarte precis la modul de, de funcționare a monopolului portughez, um, existenței sale de multă vreme și situației specifice acestei țări. În al treilea rând, doresc să subliniez faptul că Comisia, doamnelor și domnilor deputați, nu exclude soluții alternative la procedurile uh, de încălcare doresc să sugerez o soluție constructivă alături de Parlamentul European, dar și de statele membre și părțile implicate. Notez faptul că nu a existat o consultare cu statele membre pe această temă de când acestea au hotărât să elimine jocurile de noroc din domeniul de aplicare a directivei servicii în 2006 doresc să dau cuvântul statelor membre și să urmăresc cu atenție lucrările grupului de lucru din Consiliu. Știu că Consiliul la inițiativa, uh, Parlamentul la um, inițiativa doamnei Șaldemoze a adoptat uh, un raport și pentru mine Ceea ce a făcut Parlamentul este un bun punct de plecare pentru a deschide o adevărată dezbatere pentru o soluție europeană eventuală la această problemă complexă. Trebuie să examinăm motivele pentru care statele membre restrâng serviciile de jocuri de noroc online și de aceea trebuie să ținem cont de aspectele de societate. Am hotărât să o fac, inclusiv problemele privind dependența de jocuri. Comisia există doar de două zile, încă nu ne-am adoptat programul de lucru. Consultarea se va face și înseamnă, începe astăzi, ascultându-vă pe dumneavoastră. Și avem mai multe ipoteze, mai ales una pe care o voi studia. E vorba de o carte verde pe această temă. Vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră și pentru contribuția pe care o aduceți la lucrările Comisiei pe această temă. Vă mulțumesc! <clears throat> Mulțumim! Acum are cuvântul domnul Schwab, două minute. Comisar. Domnule președinte, domnule comisar, în primul rând, în numele grupului PPE, trebuie să vă spun că sunt bucuros că dumneavoastră, ca și comisar, ați spus atât de clar că veți face o revizuire obiectivă, nu doar a jurisprudenței în Liga Portugheză, ci și a tuturor chestiunilor legate de uh, rezistența din grupul de lucru al Consiliului cu privire la această uh, evoluție a jocurilor online. Um, acest, există și o rundă de întrebări despre jocurile de noroc și dacă îmi dați voie, uh, a, eu am înțeles așa uh, hotărârea Curții Europene de Justiție de, în cazul Santa Casa. Uh, Curtea a spus, uh, piața jocurilor de noroc este o piață ca și alte piețe și trebuie să existe pe ea niște reguli care să fie aceleași pentru toată lumea. Consiliul însă nu a abordat în mod constructiv această hotărâre până acum și de aceea mă bucur că Comisia discută cu Parlamentul și cred că trebuie să facem niște progrese. Și aș dori să vă mai spun încă ceva. Uh, argumentarea statelor membre cu privire la asigurarii protecției consumatorilor pe piața jocurilor de noroc. E bine, aceste argumente nu mă conving. Uh, și în uh, Santa Casa și în Liga Portugheză, în ambele spețe, statele membre spun că acest, în acest domeniu al jocurilor de noroc, doar statele membre ar fi în stare să impună obiective cu privire la protecția consumatorilor și de a combate în mod eficace ilegalitatea. Dar, doamnelor și domnilor, de fapt, situația este că în cazuri și mai uh, tragice de uh, criminalitate și de uh, alte lucruri rele care se întâmplă pe internet, de fapt, Europa chiar nu este în stare să găsească soluții. Uh, eu uh, cred că uh, o astfel de argumentare este absolut falsă. Uh, Cred că piața jocurilor de noroc poate să fie reglementată numai prin reguli unitare la nivel transfrontalier, astfel încât uh, acesta ar trebui să fie și interesul statelor membre pentru a avea, știu că ele vor să aibă propriile structuri, dar protecția consumatorilor uh, este necesar să fie reglementată la nivel european. Așa am arătat și în Comisia pentru Protecția Consumatorilor. Mulțumesc, doamna Gebhardt, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați dat, însă eu nu sunt foarte mulțumită, trebuie să vă spun sincer. Așadar, um, Comisia dinainte și-a propus ca obiectiv foarte clar și anume liberalizarea pieței jocurilor de noroc. Parlamentul European a spus în mod repetat că acest lucru, nu, această abordare nu este cea corectă și de aceea nu statele membre, ci Parlamentul European a fost cel care, în cazul directivei serviciilor, au scos um, jocurile de noroc din area de aplicare a acestei directive pentru că am spus că aceasta nu este uh, o prestare de servicii absolut obișnuite. Trebuie să asigurăm niște bariere de protecție pentru consumatori și împotriva criminalității organizată. Așadar, avem nevoie de reguli foarte clare în acest sens. Cu toate acestea, Comisia Europeană urmărește în continuare acest uh, proces de deliberare cu Consiliul uh, Uh, în fața uh, Curții Europene de Justiție și cred că este momentul ca dumneavoastră în comisie să încetați odată cu aceste proceduri pentru că ați pierdut în mod repetat la Curtea Europene de Justiție și de aceea aș saluta dacă într-adevăr ați vrea să puneți în aplicare, domnule Barnier, ceea ce ați spus mai devreme și anume că doriți să modificați abordarea dumneavoastră în acest domeniu pentru că nu așa trebuie să procedăm. Și, domnule Harbour, trebuie să vă spun că uh, hotărârile Curții Europene de Justiție sunt foarte consecvente, nu sunt deloc contradictorii, ci întotdeauna ei au spus foarte clar că statele membre au dreptul de a introduce niște reguli clare, astfel încât protecția cetățenilor împotriva criminalității să fie într-adevăr controlabilă și că ele nu sunt statele membre nu sunt obligate uh, să uh, admită prezența pe piață a unor operatori din alte state uh, dacă nu pot să controleze în mod uh, uh, eficace activitatea acestora. Acest lucru îl cerem Comisiei Europene, să înțeleagă odată pentru totdeauna și să acționeze în consecință. Totuși, trebuie să spunem și că Uh, ne preocupă foarte mult problema jocurilor online, pentru că acestea nu au niciun fel de bariere, nu cunosc uh, granițe și uh, accesul uh, cetățenilor este absolut liber, respectiv pericolele sunt foarte clare. Și atunci trebuie să vedem cum putem să controlăm, uh, cum putem să elaborăm regulile în acest domeniu, astfel încât să garantăm uh, protecția cetățenilor și aici. Mulțumesc! Acum domnul Kreutzmann herr präsident Herr Domnule președinte, domnule comisar, dacă cerem ca piața internă să fie uh, dezvoltată cât mai bine și să fie unitară, atunci avem nevoie și de niște reguli unitare pe această piață. Și subiectul jocurilor de noroc online are trei fațete care trebuie luate în considerare în discuție. În primul rând, Uh, interesele cetățenilor, consumatorilor, trebuie să fie uh, protejate în mod optim um, cum uh, se, poate, cum se pot preveni pagubele, cum se pot preveni criminalitatea organizată, fraudele. După cum Curtea Europeană de Justiție a dat niște hotărâri foarte, foarte clare în acest sens. Și Există de asemenea rezoluția Parlamentului European din 10 martie 2009 cu privire la integritatea jocurilor de noroc online. Așadar, Curtea Europeană de Justiție a spus foarte clar, statele membre au dreptul de a introduce măsuri de restricționare cu intenția de a reglementa piața respectivă și acest lucru se regăsește și în rezoluția noastră. Reglementările la nivel național au obiectivul uh, de a uh, proteja cetățenii. Uh, acest lucru a arătat, a fost văzut foarte clar în Germania recent. Um, trebuie o, să existe o mai bună reglementare și un mai, o mai bună protecție a consumatorilor uh, pentru ca aceștia să nu uh, aibă, ajungă la comportamente patologice, pentru a preveni uh, aranjarea jocurilor de noroc și așa mai departe. Dar trebuie să ne gândim foarte mult și la prevenirea uh, problemelor pentru tineri și pentru cei dependenți. De asemenea, să-i protejăm de cei care vor să fraudeze, să aranjeze jocurile, să câștige bani în mod ilegal. Uh, uh, de asemenea, cartelurile trebuie să fie uh, împiedicate cei care uh, operează astfel de jocuri din afara Uniunii Europene reprezintă o problemă pentru că activitatea lor nu poate să fie urmărită și reglementată. Trebuie să utilizăm toate instrumentele necesare și, uh, pentru aceste obiective, iar finanțarea continuă din domeniul uh, culturii, de la bugetul culturii sau al sportului, um, aceasta poate să fie utilizată cu oarecare legitimitate pentru a um, reglementa domeniul jocurilor de noroc. Dar toate pericolele trebuie să fie uh, combătute în mod proactiv, pentru că acestea, uh, consecințele pe care pot să le aibă asupra consumatorului nu sunt cunoscute în totalitate și de aceea uh, este absolut necesar să se uh, um, să se elimine toate lacunele care mai există în supravegherea pieței, supravegherea pieței este un uh, element cheie în această discuție. Noi trebuie să fim de acord că statele membre, conform principiului subsidiarității, au dreptul de a restricționa și de a reglementa piețele jocurilor de noroc conform tradițiilor, culturilor, dar acest lucru trebuie de asemenea să asigure un control eficient și o supraveghere a piețelor uh, adecvate. Mulțumesc! Acum, doamna Rulă, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. După uh, cei doi antevorbitori, nu mai am aproape nimic de spus. Vreau să spun doar foarte clar că noi, ca și grup politic, sprijinim în totalitate rezoluția Parlamentului și noi uh, avem oarecare îndoieli uh, atunci când se spune că Curtea Europeană de Justiție a avut niște sentințe contradictorii. Nu, mie mi se pare că hotărârile au fost foarte clare și salutăm faptul că doriți să uh, inițiați consultarea cu statele membre și aș dori să spun consultarea ar fi probabil modul bun și nu uh, procedura de încălcare a tratatelor, pentru că astfel se pot uh, lua în considerare uh, caracteristicile naționale pentru a găsi soluții comune pentru protecția consumatorilor. Mulțumesc, am făcut uh, o greșeală aici, dar cred că domnul Kirkhope este cel care trebuie să ia cuvântul. Două minute. No. Da, um... Domnule președinte, domnule comisar, M-am ocupat în Regatul Unit de controlul jocurilor uh, de noroc uh, și când vorbim despre um, comerțul liber și uh, Europa protecționistă sau una care deschide piețele și dărâmă barierele în calea comerțului, bineînțeles, eu sunt în favoarea unei Europe mai deschise. Aș putea spune că monopolurile în domeniul jocurilor de noroc sau unii ar putea spune că monopolurile tratează, um, controlează mai bine jocurile de noroc, dar trebuie să spun că informațiile pe care le avem nu sprijină acest argument. Din potrivă, faptul că monopolurile din domeniul jocurilor online nu fac decât uh, să financeze mai mult uh, um, trezoreriile naționale. Asta înseamnă că se ceară Uniunii Europene să facă ce spunem și nu ce facem. Nu este logic ca um, un operator din domeniu um, care funcționează într-o piață foarte reglementată într-un stat membru să nu poată funcționa și pe, în alt stat membru. Curtea Europeană de verditul Curții Europene de Justiție există și în calitate de avocat uh, cred că Curtea de Justiție s-a cam săturat de faptul că Comisia nu dorește să acționeze nesiguranța juridic, nesiguranței juridice, juridică trebuie să-i se pune capăt. Parlamentul trebuie să arate că dorește să rezolve această problemă și să trimită un semnal Comisiei și Comisiei, eh, Consiliului și Comisiei că nu ne vom ascunde și ne vom, eh, vom discuta această situație. Am încredere în domnul comisar Barnier. Sper că va găsi o strategie pentru a se asigura că jocurile de noroc online vor putea deveni o parte a pieții interne, bineînțeles, bine reglementate. Mulțumesc! Young. Mulțumesc, domnul De Jong are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Când facem pariuri, adesea pierdem bani mulți, iar pentru tineri, jocurile de noroc reprezintă o adevărată amenințare. Am putea spune că sumele implicate în jocurile de noroc sunt imense și de asemenea sunt și activități legate de criza, crima organizată. În regatul țărilor de jos există reglementări uh, foarte stricte, însă să nu uităm că tinerii prin intermediul uh, internetului au un acces mult mai vast la aceste jocuri. Există, sigur, piața liberă, dar statele membre trebuie să fie încurajate să adopte o serie de măsuri. Din punctul meu de vedere, această întrebare orală, care a suscitat dezbaterea de astăzi, nu vizează miedul, miezul problemei, nu pune degetul pe rană, pentru că pe internet uh, există tot felul de jocuri și nu putem vorbi de jocuri uh, legale, jocuri responsabile. Cred că ele ar fi mai bine să fie interzise pur și simplu. Lansez un apel la comisie pentru ca să nu există o tentativă de legislație europeană vizând reducerea protecției consumatorului. Nu, cred că din contră ar trebui să avem uh, o reglementare de bună calitate și nu trebuie să recurgem constant la Curtea de Justiție. Trebuie să facem eforturi la nivel european pentru a avea un uh, nivel de protecție posibil. Mulțumesc, domnul Pasca. Șase minute. Vážený pán predsedajúci, uh, vážený pán komisár, kolegyne. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. În ceea ce privește jocurile de noroc, aș dori să îmi exprim și eu părerea. Eu cred că aici sunt multe probleme nerezolvate. Noi încercăm să avem o comunicare transparentă între oameni. Accesul la internet trebuie să fie deschis, dar el este deschis și tinerilor și copiilor. Uh, rezoluția Parlamentului din 10 martie spune la punctul 16 că răspunderea jocurilor de noroc pe internet um, este purtată de către părinți în cazul copiilor. Întrebarea mea este, dar ce e asta? Asta e un nonsens. Cine trebuie să creeze cadrul legislativ și regulile? Oare părinții trebuie să facă acest lucru? Nu, noi, noi suntem cei responsabili. Noi avem răspunderea pentru condiții, noi suntem cei care elaborăm legi, cadre legislative, noi, guvernele, parlamentele, noi suntem responsabili pentru a protecția copiilor în, uh, în acest domeniu al jocurilor de noroc. În acest uh, în aceste vremuri în care pornografia și jocurile de uh, noroc ajung în casele noastre în calitate 3D, uh, abia dacă mai pot să-și protejeze copiii, vieții părinți. De aceea noi suntem cei care trebuie să acționăm, comisia trebuie să își ia uh, asume această responsabilitate și noi, cei din Parlament, trebuie să creăm acest cadru uh, de reglementare. Trebuie să ne gândim la alegătorii noștri. O altă problemă este controlul fluxurilor de numerar. În statele membre, banii din jocurile de noroc, din toate aceste activități, sunt utilizați pentru educație, cultură sau sport. Dacă fluxurile de numerar merg în Bahamas sau în alte paradisuri fiscale, atunci eu pun întrebarea ce primim înapoi pentru a putea să sprijinim sportul, de exemplu în țările noastre. Dacă câștigurile merg în alte țări, nu în țările unde locuiesc jucătorii. Această problemă este de asemenea una nerezolvată și cred că a venit momentul ca Comisia să se trezească și să înceapă să facă ceva pentru a crea niște condiții cadru pentru, aceste, pentru acești operatori. Trebuie să creăm niște condiții care, în primul rând, să nu pună în pericol sănătatea și educația copiilor, dar în același timp să nu pierdem uh, bani care sunt câștigați în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Becali, două minute și jumătate. Not here. In that case, Mrs. Nu, atunci doamna Roitova are cuvântul. Děkuji, pane předsedo. Mulțumesc, domnule președinte. Dezvoltarea jocului de noroc pe internet uh, fac, uh, face posibilă nerespectarea legilor statelor membre și permite spălarea banilor. Ne întrebăm în legătură cu monopolurile de stat uh, ale întreprinderilor care se ocupă de aceste jocuri, eh, precum și riscurile dependenței. Trebuie să ținem cont de interesul public, de dreptul statelor eh, să restrângă sau să interzică jocurile de noroc online, chiar dacă jocurile de noroc online nu cunosc frontiere. Dar regulile sunt foarte diferite de la un eh, stat membru la altul. Nu este suficient să se monitorizeze calitatea jocurilor de noroc oficiale, trebuie să se monitorizeze tranzacțiile. Controlul eficient este foarte important, de aceea am cerut deja anul trecut Comisiei un regulament în acest domeniu al pariurilor și jocurilor de noroc online. Cred că trebuie interzisă și publicitatea pentru aceste jocuri de noroc online. Uh, adresată tinerilor. Din păcate, Republica Cehă este în urmă în ceea ce privește situația în Uniunea Europeană, pentru că nu, nu în Republica Cehă nu există um, restricții în ceea ce privește aceste publicitate și există chiar uh, locuri unde se pot face pariuri și se pot um, juca jocuri de noroc în apropierea școlilor. Sper că vom putea impune noi un nou regulament în întreaga Uniune Europeană. Vă mulțumesc! Tak for ordet, herr formand. Og også øh, velkommen til dem, Barnier, her til parlamentet. Doamna Schaldemose, Aș uh, dori și eu să vă urez bun venit, domnule Barnier, la Parlament în calitate de comisar și vă urez uh, succes în activitatea dumneavoastră. Mă bucur de faptul că discutăm uh, această problemă cu dumneavoastră, că discutăm acest subiect al jocurilor de noroc. Cu ocazia audierii ați uh, insistat asupra faptului că piața internă trebuie să fie în slujba cetățenilor și să nu fie invers. Și iată, avem o ocazie bună să trecem de la vorbe la fapte. Aș dori să spun că sprijin inițiativa la care vă referați. A fost puțin cam vagă formularea dumneavoastră, dar cred că ar fi foarte bine să avem o carte verde pentru a culege informații. Scopul nostru este să vedem ce se întâmplă cu adevărat în acest domeniu. Deocamdată nu știm exact care este situația la nivel european. Însă aș dori să vă reamintesc că, că totuși realitatea politică uh, este Uh, evidentă. Raportul meu a fost publicat în luna martie. O majoritate a Parlamentului European a votat pentru acest uh, raport. Cei împotrivă erau minoritari. De asemenea, la Consiliu există această voință de a preciza lucrurile, dar toată lumea își dorește ca statele membre, pe de altă parte, să reglementeze foarte bine acest sector. În domeniul jocurilor de noroc online, trebuie să vedem cum putem să îi protejăm mai bine pe cetățeni, să vedem care sunt și costurile sociale ale jocurilor și așa mai departe. Însă eu aș dori să-mi dați un răspuns mai concret, dacă se poate, să ne spuneți dacă doriți să eliminați restricțiile care există în tratat și dacă intenționați să aveți o adevărată discuție cu un Consiliu pe această temă pentru a pune capăt acestor plângeri la Curtea de Justiție de la Luxemburg. Doriți să uh, folosiți această opțiune? În orice caz aștept un răspuns foarte clar. Vă mulțumesc, domnul Aylward. Mulțumesc! Doresc să salut această dezbatere. Este una oportună problemele care uh, sunt legate de faptul că um, uh, mulți adolescenți, copii și cetățeni vulnerabili um, uh, sunt implicați în jocurile de noroc online. E bine, statele europene trebuie să arate voința de a rezolva această problemă. Eu am uh, discutat despre această problemă, am pus o întrebare comisiei în noiembrie anul trecut și în răspuns comisia mi-a spus că susține uh, programe de internet mai sigure și centre de informare și linii telefonice speciale în statele membre pentru a informa părinții cu privire la pericolele la care sunt expuși copiii când intră pe internet în ceea ce privește jocurile de noroc. În momentul de față, jocurile de noroc sunt o problemă în creștere. Nu există o reglementare clară pentru a asigura um, faptul că copiii și minorii nu au acces la internet, la jocurile de noroc. Trebuie, uh, în momentul de față se pot uh, falsifica identități, copiii pot să aibă acces la tot felul de jocuri de noroc pe internet, iar experții susțin faptul că nu există uh, niciun fel de reguli și că aceste uh, jocuri de noroc uh, este sub control, nu pot fi verificate jocurile de noroc, în cazul jocurilor de noroc, este foarte dificil să găsești persoana care joacă. E nevoie de resurse, de timp, de disponibilitate pentru a vedea cine se joacă, cine joacă, cine plătește și cine are probleme. Este nevoie de măsuri foarte clare pentru ca uh, jocurile de noroc uh, practicate de către minori și uh, cetățenii vulnerabili să fie uh, protejați. Mulțumesc, domnul Vandalen, Acum două minute. Voorzitter, Mulțumesc, domnule președinte. În regatul țărilor de jos, 120.000 de persoane sunt dependente de jocurile de noroc, aproximativ 1% din populație, ceea ce duce la probleme sociale grave, distrugerea unor familii, probleme de finanțe și criminalitate. Statele membre trebuie să facă toate eforturile pentru ca pariurile, jocurile, uh, de noroc și consecințele acestora să fie, să fie combătute cu duritate. În anumite state membre, piața jocurilor de noroc este organizată, este foarte bine organizată și reprezintă o, piață norm, o parte normală din piața internă și unii cred că nu trebuie limitată. Mie mi se pare absurd acest lucru. Statele membre nu trebuie să avantajeze un, uh, o piață care duce la probleme sociale, la adevărate drame sociale. Unii nu reușesc să um, reziste tentației jocului și um, de aceea guvernul olandez a luat anumite măsuri și a prevăzut un monopol de stat pentru aceste jocuri. Ar fi preferabil să nu se deschidă noi cazinouri în Europa, dar eu cred că până la urmă cazinourile sunt uh, uh, răul cel mai mic. Statele membre care permit aceste jocuri de noroc trebuie să se asigure că pe cât e posibil să se decurajeze crearea acestei piețe. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Trantapirides. Mulțumesc, domnule președinte. Această problemă uh, ne face să punem sub semnul întrebării puțin legislația socială. Uh, Curtea Europeană de Justiție ne-a arătat care sunt limitele. Statele membre pot, în cadrul legislației naționale, să dispună măsuri de reglementare a jocurilor online. Nu avem nevoie de legislație europeană în acest domeniu. Mai mult decât atât, Curtea Europeană de Justiție, în uh, Speța eh, Schindler a spus foarte clar că jocurile de noroc au aspecte religioase, culturale și etice și, prin urmare, eh, de asemenea aspecte cu privire la riscuri de fraudă și de um, ilegalități. Acest lucru este foarte important, dragi colegi, și de aceea este în interesul uh, tuturor oamenilor ca statele membre să aibă controlul în continuare, pentru că statele membre cunosc caracteristicile fiecarei culturi, fiecarei societăți. Acest lucru a fost subliniat și de către studiul care a fost făcut de către uh, la solicitarea comisiei. A fost vorba de drept comparativ și în raportul din 2009 al domnului Schaldemo, a doamnei Schaldemose, uh, noi am votat acest raport Așadar, ajungem la concluzia că în piața internă nu putem să legiferăm această temă foarte sensibilă. Um, comisia trebuie să ia în considerare în mod serios uh, hotărârile Curții Europene de Justiție. Mulțumesc, mulțumesc, domnul Comni, doamna Comni. Aș dori să plec de la um, decizia Curții Europene de Justiție, pentru că posibilitatea unui stat membru de a interzice operatorilor privați oferta de jocuri de noroc online atrage atenția asupra necesității creării unei piețe uh, foarte riscante, dar care aduce și foarte multe profituri. Având în vedere că nu există o legislație comunitară în ceea ce privește jocurile de noroc, fiecare țară poate să-și aleagă propriul nivel de protecție. Diferența dintre aplicarea acestor restricții nu este ușor identificabilă. În timp ce Comisia a lansat o serie de proceduri uh, de încălcare împotriva unor țări, printre care trebuie să uh, duc aminte că se numără și Italia, pentru că au uh, încălcat principiul liberei circulației a serviciilor, Curtea Europeană a, deci, a luat o hotărâre restrictivă împotriva Portugaliei. În acest context, instituțiile europene au obligația fundamentale de a da atenție acestui sector de, a jocului de noroc pentru a reglementa și a armoniza, a armoniza situația între statele membre la nivel european. De aceea trebuie să se depășească interesele economice pure, să se oferă o protecție semnificativă a consumatorilor și mai ales a minorilor care sunt principalele victime ale fraudelor în acest uh, caz. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Corea de Campos. Vă mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi. ne confruntăm aici cu un conflict aparent între două politici importante pentru Uniunea Europeană, protecția consumatorului și a ordinii publice pe de o parte și libertatea de circulație și de prestare de servicii în Uniunea Europeană. Având în vedere hotărârile Curții Europene de Justiție care s-a plecat asupra acestor probleme, statele membre trebuie să își păstreze autonomia și există o anumită legitimitate care este acordată statelor membre pentru a limita uh, furnizarea de servicii de jocuri uh, de noroc pe internet. E vorba de o problemă care afectează și alte domenii importante din societate, comportamentele deviante, dependența și așa mai departe. Hotărârea uh, de Justiție a Curții Europene de Justiție uh, vizează limitarea jocului de noroc și trebuie să facă ca Comisia Europeană să aibă o poziție mai clară în acest domeniu. Ar trebui să avem un cadru normativ în acest domeniu care să țină cont și de preocupările transversale care afectează toate statele membre. De asemenea, trebuie să combatem crima organizată, crima transfrontalieră, care folosește jocurile de noroc online pentru a-i viza pe consumatorii cel mai vulnerabili. Domnule comisar, cu mare nerăbdare așteptăm din partea noii comisii să transforme această problemă într-o prioritate. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Vlasac. Vážené dámy a pánové, jak... Mulțumesc, doamnelor și domnilor. După cum știm foarte bine cu toții, jocurile de noroc sunt reglementate foarte strict în multe state membre. Totuși, situația s-a schimbat de când cel mai mare cazinou este acum pe internet. Știm că tehnologiile uh, legate de jocurile de noroc se dezvoltă foarte repede. Și legislația rămâne în urmă. Curtea Europeană de Justiție este adesea pusă în fața de a lua decizii în tot felul de uh, procese legate de jocurile de noroc. Jurisprudența din acest domeniu este totuși neclară. Jocurile de noroc online sunt privite adesea ca o zonă gri în legislație și cred că trebuie să respectăm faptul că fiecare stat membru trebuie să fie responsabil de acordarea de licențe pentru jocurile online. În același timp, cred că suntem cu toții de acord că legislația națională nu poate să contrazică legislația europeană și să contrazică libera circulație a serviciilor. Legislația din Cehia nu permite companiilor uh, din Cehia să primească licențe de jocuri de noroc online, dar Republica Cehă nu poate să împiedice operatorii străini de jocuri de noroc uh, de la prestarea de astfel de servicii uh, în Republica Cehă. E o situație care e nemulțumitoare, să nu mă refer la riscurile legate de sănătate sau riscurile sociale um, legate de jocurile de noroc. Și problema fiscalizării este de asemenea una importantă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Esaia, două minute. Mulțumesc, eh, domnule președinte. Mulțumesc, comisarul Barnier a spus foarte corect că Parlamentul European a mers pe o linie foarte clară, poziția sa fiind împotriva directivei, pentru că jocurile de noroc nu sunt un serviciu. Eh, ele sunt eh, niște cauze ale unor costuri sociale, a unor riscuri de dependență. De aceea, poziția Parlamentului este importantă, mai ales acum când, după tratatul de la Lisabona, avem competențe sporite. Nu se poate ca uh, jocurile, prin jocurile de noroc să se uh, câștige bani ilegali, să se spele bani, iar Comisia Europeană trebuie să ia în considerare linia foarte consecventă pe care a mers Parlamentul European. Acest lucru este important. E important să ne concentrăm asupra activităților criminale. Curtea Europeană de Justiție, în speța uh, portugheză, a oferit niște orientări Însă, Curtea Europeană de Justiție nu, nu este cea care uh, trebuie să ia măsuri, nu, este, nu sunt necesare proceduri uh, penale. Avem nevoie de uh, o voință politică. Fiecare stat membru are în momentul acesta uh, propriile costuri sociale și politica jocurilor de noroc și a banilor uh, care se învârt în acest domeniu trebuie să fie abordată în mod unitar, în mod armonizat. Jocurile de noroc nu sunt o catastrofă naturală. Uh, sunt foarte multe produse care nu pot fi vândute uh, transfrontalier, iar operatorii care funcționează online trebuie să respecte regulile în fiecare stat membru. Domnule comisar, vreau să vă încurajez să uh, pregătiți o carte verde cu privire la jocurile de noroc. Astfel am avea instrumente pentru a reglementa ofertele de jocuri de noroc din afara Uniunii Europene. Mulțumesc. Domn, doamna Stiller are acum cuvântul, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc vorbitorilor anterior pentru contribuțiile lor și colegului Șaldemos um, pentru ceea ce a făcut în acest domeniu. Așa cum au spus antevorbitorii mei, jocurile de noroc nu sunt un serviciu obișnuit și consecințele negative ale acestora mm, sunt uh, foarte importante. Există două scale internaționale care uh, măsură, măsoară dependența două indexuri internaționale. Acestea au fost folosite în Regatul Unit și se estimează că doar în Regatul Unit. Colegul din uh, Olanda a spus că e vorba de 1% din populația Regatului Unit. În Regatul Unit e vorba de 200, între 235 și 280 de mii de adulți care au aceste probleme cu jocurile de noroc. Care ar fi numărul în întreaga Uniune Europeană? Dacă Cartea Verde este publicată, aș dori din partea Comisiei Statistici uh, credibile la nivel european. Cred că aceste informații ne-ar fi foarte utile pe care să ne bazăm dezbaterea. În ceea ce privește hotărârile Curții de Justiție, dacă le citim cu atenție, e vorba pentru, uh, a, for, pentru a preveni folosirea acestor jocuri de noroc pe internet în scopuri criminale. Trebuie să ne asigurăm că întreprinderile care administrează jocurile de noroc online nu trebuie să fie registrate în țări care ascund practici legale. Deci, vreau, aștept cu nerăbdare să văd ce va face domnul comisar Barnier. Urez mult succes în noul său rol. Are acum cuvântul doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să îl felicit pe domnul comisar Barnier. Nu este subiectul cel mai ușor cu care să începe o nouă carieră la comisie, dar trebuie să spun că predecesorul dumneavoastră, domnul Măcrivi, eh, cred că nu ar fi de acord ar fi de acord dacă a, aș afirma că lui îi plăceau jocurile și îi plăcea să facă și pariuri. În Parlament există două curente de gândire. Deși poziția Parlamentului s-a configurat la rezoluția din martie anul trecut și cred că merită să cităm trei rânduri din această rezoluție care spune foarte clar că statele membre au dreptul și interesul să reglementeze și, și să își controleze piața jocurilor de noroc. Mai spune și că jocurile, operatorii de jocuri de noroc online ar trebui să respecte legislația națională al statului în care furnizează servicii. Abordarea exclusivă prin piața internă nu e suficientă pentru că e o problemă foarte complexă. Problema pentru noi, pentru logiuitori și uh, pentru comisie e că piețele sunt întotdeauna în fața noastră. Piețele au uh, fost întotdeauna înaintea legislației și vor face acest lucru. Că ne place sau nu, oamenilor le place să joace și să parieze. Personal am alte hobby-uri, mie îmi plac pantofii, dar înțeleg că alții au alte pasiuni. Sunt de acord și cu cei care au vorbit despre problemele jocurilor de noroc, convenționale sau online, problemele sociale sumele în joc sunt foarte mari. Oamenii care sunt dependenți față de jocuri uh, nu mai își îndeplinesc îndatoririle. Dar să nu uităm că statele membre promovează loteriile E o formă legală de a uh, încuraja o posibilă dependență. Deci nu există niciun fel de poziție clară pe această temă. Însă, încă o dată, pentru Parlamentul European, pentru Uniunea Europeană, există o problemă că nu există o coerență între statele membre și totuși cetățenii au acces la servicii în afara țărilor și doresc să aibă această posibilitate. Cartea, Cartea Verde e binevenită, e o provocare pentru dumneavoastră să uh, uniți toate informațiile pe aceste uh, domenii, dar problema e până la urmă aceasta. Există un vid de informație și cred că e de datoria Comisiei să-l acopere. Mulțumesc! Domnul Repo are cuvântul un minut și jumătate, vă rog. Domnule președinte, domnule comisar, s-a spus că în politica este un joc, chiar un joc de noroc uneori. Dar jocurile de noroc uh, unde se mizează bani este într-adevăr un fel de serviciu care este mai aparte. Există multe efecte sociale negative legate de această, de faptul că oamenii sunt atrași de aceste activități care pot fi adesea ilegale. Uh, Uh, dependența de jocurile de noroc îi duce pe oameni uh, la uh, faliment și, din punct de vedere mental, poate să fie devastatoare. În Finlanda, în 2008, s-a estimat că erau aproximativ 40.000 de persoane dependente de jocurile de noroc. Și dacă facem această proporție la nivel european, ar însemna că în Uniunea Europeană ar fi mai mult de 35 de milioane de oameni dependenți Uh, de jocurile de noroc. Este o cifră absolut impresionantă. De aceea cred că statele membre ar trebui să aibă în continuare dreptul de a decide la, cu privire la modul în care organizează jocurile de noroc și le reglementează, asumându-și toate riscurile economice și celelalte tipuri de riscuri implicate. Trebuie să avem niște, o reglementare a preței foarte clară și control național clar. Aș dori să subliniez din nou faptul că trebuie să luăm în considerare interesele celor mai vulnerabili consumatori din societățile noastre în ceea ce privește jocul patologic, dependența, riscurile legate de jocurile de noroc și să combatem de asemenea criminalitatea organizată care dorește să profite de pe urma acestor activități. Mulțumesc! Salvatore Iacolini. Iacolino, pardon. Are cuvântul acum domnul Salvatore Iacolino, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, vă felicit pentru noua funcție. Bine ați venit! Piața jocurilor de noroc online în ultimii ani a crescut foarte mult și a atras atenția uh, domeniului economic și mass mediei uh, care atinge o uh, parte a societății. Tehnologia facilitează accesul oamenilor unui număr din ce în ce mai mare de consumatori, de multe ori tineri, care cunosc bine calculatoarele și internetul Uh, visul de a schimba viața datorită câștigurilor la jocurile de noroc are de cele mai multe ori consecințe dezastruoase și familiile de multe ori sunt implicate în această spirală infernală. Nu trebuie să subevaluăm uh, nici problema provocată de lipsa de interacțiuni sociale din cauza jocurilor online. E vorba de siguranță, de uh, faptul că jucătorii sunt invizibili. Iată, deci, uh, o dependență de obicei neacceptată este un viciu care uh, nu este foarte bine cunoscut astăzi. În trecut, uh, Uh, am, m-am ocupat de gestiunea uh, unei clinici și am văzut uh, unde se ajunge de pe urma dependenței patologice de aceste jocuri de noroc. E nevoie de prevenire, de cercetare și de reabilitare. Trebuie să intervenim cu o poziție comună să ne asigurăm că dependențele, toate dependențele sunt bine gestionate. Nu s-a obținut acest lucru în trecut. E vorba și la abuzul um, de alcool, de țigări, de stupefiante și de internet. Îmi pare rău că și astăzi întrebarea mea, împreună cu alți 42 de colegi, nu a fost încă adusă um, atenției Parlamentului. Mă întreb, ce interes are de fapt Comisia care să rezolve problema celor care au probleme legate de dependențe de droguri și uh, alte tipuri de dependențe. Mulțumesc! Uh, la parol. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Rapti. Mulțumesc, doamne președinte. Motivul pentru care noi ne simțim siguri în Europa, motivul pentru care Europa, uh, în Europa oamenii au o viață atât de lungă, este acela că în Uniunea Europeană se respectă caracteristicile naționale. Acum suntem în fața unei dileme. Dacă Europa să aibă ultimul cuvânt de spus sau statele membre. Eu cred că este foarte important și este uh, de dorit, mai ales în cazul jocurilor de noroc, să rezolvăm această dilemă. Internetul este un spațiu enorm, fascinant, dar foarte greu de controlat. Principiul concurenței este, de asemenea, un punct uh, de bază în Europa, dar totuși, în același timp, trebuie respectate și interesele, interesele oamenilor. Avem nevoie de un echilibru și cred că acest lucru se vede foarte clar în cele două hotărâri ale Curții Europene de Justiție. Pe de o parte, înțelegem faptul că trebuie să uh, respectăm interesul public, care este uh, garantat în cadrul legislației naționale. Pe de altă parte, nu există măsuri proporționale care uh, până la urmă sunt plătite de către cetățeani. Eu știu care, sunt, care a fost dezbaterea în Parlament. Acum dorim să aflăm din partea Comisiei ce va face pentru a se asigura că independența uh, statelor membre de a legifera rămâne uh, în continuare garantată, dar uh, Uh, cum se poate garanta faptul că există un control suficient pentru a uh, reglementa toate chestiunile legate de pericole. Uh, de asemenea, vreau să vă felicit pentru poziția dumneavoastră pentru noul post, dar sper că spiritul dumneavoastră constructiv se va putea vedea și în practică. Mulțumesc acum domnul Otmar Carăș, două minute. Doamnă președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, în primul rând, bine ați venit, domnule comisar, mă bucur că sunteți alături de noi și că stați pe acest scaun. Pentru că în acest domeniu, de fapt, se pune problema punerii în aplicare a modelului social al economiei de piață. Suntem uh, într-o uh, Uh, problemă de, în, într-o dilemă. Pe de o parte vrem să punem în aplicare uh, legislație legată de piața internă, pe de altă parte trebuie să fim foarte conștienți de răspunderea pe care o avem. Mai ales în acest domeniu al jocurilor de noroc online trebuie să ne asumăm răspunderea pe care o avem. Uh, dorim ca și în cadrul piețelor financiare, dorim ca nici piața jocurilor de noroc să nu fie un loc unde fiecare face ce vrea și apoi societatea să plătească cheltuielile. Este vorba despre educație, este vorba de uh, chestiuni ca spălarea banilor, criminalitate, uh, este vorba de libertate în aceste jocuri de noroc și toate aceste aspecte trebuie să fie unificate. Nu avem încă o definiție clară. Vorbim despre jocuri de noroc, dar există atât de multe jocuri de noroc diferite. Există definiții diferite. De aceea salut faptul că ați anunțat această carte verde pentru ca să reușim să ne punem de acord uh, cu ceea ce privește definițiile, în ceea ce privește problemele diferitelor culturi și societăți. Trebuie să avem o bază comună pentru că trebuie să avem o abordare comună în acest domeniu. Trebuie să avem un cadru politic uh, Uh, care să pună ordine în acest domeniu. Trebuie să discutăm foarte sincer uh, împreună cu statele membre. Uh, autoritățile din fiecare stat membru trebuie să discute între ele pentru ca toți împreună să nu subminăm legislația din statele membre, ci din potrivă să o utilizăm pentru o mai mare siguranță pe piața europeană. Mulțumesc! Et la parole maintenant à monsieur Panzeri. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Panzeri, un minut și jumătate. E. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule comisar. Știm care sunt diferențele între sistemele legislative ale diverselor state membre și știm că jurisprudența Curții Europene și Tribunalelor Naționale uh, este diferită, este interpretată diferit uh, și de aceea situația din statele membre este foarte diferită una de alta. De aceea, o legislație europeană nu este, uh, este necesară, având în vedere natura transfrontalieră a jocurilor de comerț, um, având în vedere faptul că au crescut foarte mult uh, comerțul electronic și oferta de jocuri de noroc online a crescut foarte mult în ultima vreme. De aceea sunt convins că instituțiile europene trebuie să respindă unor provocări comune, protecția consumatorilor, mai ales protecția minorilor, uh, preven, uh, prevenția fraudelor, precum și lupta împotriva prestării ilegale de servicii um, la care doar uh, serviciile naționale nu pot să reacționeze suficient. De aceea cerem Comisiei să reacționeze la solicitarea Parlamentului cu un cadru normativ european în mod determinat Aici nu e vorba, domnule comisar, despre bună dumneavoastră voință. De aceea vă spun, e bine să faceți consultare, să faceți carte verde, dar cu o condiție, ca acestea să servească pentru a găsi cadrul legislativ corect. De multe ori, uh, fosta comisie a uh, publicat tot felul de cărți verzi uh, și albe fără să ia decizii. Domnule comisar, avem nevoie de hotărâri, nu doar de cuvinte. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumim. Are acum cuvântul doamna Corola. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă ne uităm la hotărârile Curții de Justiție, dar și la poziția Consiliului Parlamentului și a Comisiei cu privire la jocurile de noroc și la pariuri, aș trage următoarele concluzii. Practic, toate statele membre și Parlamentul resping uh, aplicarea principiului țării de origine și a uh, principiului privind recunoașterea reciprocă. În acest domeniu e vorba de uh, o chestiune delicată. Curtea acceptă acest lucru, așa cum ne-a explicat și în hotărârea emisă în septembrie anul trecut. Pentru comisie, aceasta înseamnă că unul dintre argumentele sale cheie pe care le-a folosit în toate procedurile de încărcare a legii le-a folosit e pierdut. Statele membre pot să stabilească condițiile proprii în ce privește pariurile și jocurile și să definească nivelul de protecție pe care îl consideră uh, potrivit pentru cetățenilor. Consiliul și Parlamentul au lucrat mână în mână de ani de zile pe această temă. În 2006 și în 2007 s-au pus de acord în ce privește Uh, jocurile și pariurile pentru uh, serviciile de interes general și de asemenea cu privire la directiva privind serviciile mass media. Raportul Schaldemose a evidențiat eforturile depuse de președinția uh, franceză, care au fost continuate de președinția suedeză și spaniolă. La raportul Schaldemose, eu m-am ocupat de linia PP-ului și împărtășesc punctul de vedere al raportoarei. Aș dori să vă întreb și pe dumneavoastră dacă considerați că și Comisia ar trebui să înceapă să ajute statele membre în combaterea împotriva tuturor formelor uh, uh, ilicite, a jocurilor ilegale uh, și a pariurilor ideale. Și dacă da, cum veți proceda? Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, doamnă. Are acum cuvântul domnul Sonic nie ulega wątpliwości że rynek hazardu online rozwija się nu există nicio îndoială cu privire la faptul că piața jocurilor de noroc online se mișcă foarte rapid. 40% din piața jocurilor de noroc online este localizată în Europa, generând niște profituri extraordinare. Veniturile s-au dublat de la 6,5 la 11 milioane de euro. Statisticile arată că această tendință se va extinde. Dezvoltarea pieței uh, internetului, a rețelelor și a modificărilor uh, atitudinii consumatorului necesită o reacție din partea Comisiei Europene. Lipsa unei astfel de reacții este un exemplu care subliniește faptul că sublinează faptul că instituțiile europene nu uh, dau răspunsuri, nu oferă uh, răspunsuri adecvate problemelor europene. Dezvoltările de pe piața jocurilor de noroc online uh, Uh, necesită o reglementare foarte clară pentru a minimiza riscurile legate de fraudă, de spălare de bani, de dependență. E nevoie de reguli foarte clare care să fie baza pentru funcționarea pieței interne și mai mult decât atât, ele ar trebui să protejeze consumatorii europeni împotriva uh, consecințelor negative ale jocurilor de noroc online oamenii tineri, uh, tinerii și copii, după cum am spus în rezoluția din martie, nu sunt uh, în stare să ia niște decizii, uh, să facă distinții foarte clare între noroc, probabilitate. Trebuie să analizăm care este riscul dependenței în rândul tinerilor. Comisia Europeană nu ține pasul cu evoluția realității pe piață în ceea ce privește jocurile de noroc. Poate că acest lucru se datorează faptului că mulți dintre membrii comisiei au crescut într-o perioadă în care uh, toate aceste evoluții erau mai degrabă uh, SF decât realitate, dar comisia trebuie să analizeze în profunzime aceste aspecte și de asemenea să analizeze potențialele consecințe sociale. E nevoie de reglementări la nivel european uh,

kedves elnök asszony barátsággal köszöntöm doamnă președinte și eu doresc să îl salut cu mare căldură pe domnul Barnier și îi doresc toate cele bune în activitatea sa ca și comisar. Aș dori să rezum în trei puncte tot ceea ce vreau să spun. În primul rând, astăzi trăim în lumea mass media, a internetului, și în această lume, jocurile de noroc, mai ales cele online, sunt o mare provocare. Una socială și una uh, de sănătate, de asemenea. Uh, consecințele lor nu sunt în totalitate cunoscute. Rezoluția noastră din anul 2009 spune foarte clar că jocurile de noroc online au uh, consecințe negative pot avea consecințe negative, mă gândesc aici la dependență sau la spălarea banilor. Să nu uităm nici faptul că și jocurile de noroc uh, legale sunt uh, puse în pericol pentru că în uh, internet uh, există uh, chiar în momentul de față un uh, scandal al pariurilor în Europa. Cred că această chestiune a jocurilor de noroc online nu ar trebui să fie privită ca o chestiune legată de piața internă. Nu, este o chestiune legată de protecția consumatorului. Reglementările trebuie să fie concentrate asupra consumatorului. În al treilea rând, aș dori să fac două propuneri. Avem nevoie de uh, o legislație la nivel european care să ia în considerare aspecte consumatorului care să fie puse în centrul acestei legislații și, de asemenea, să pună accent pe prevenire. Ar trebui prevenite uh, bolile, uh, comportamentele patologice, dependența și, de asemenea, să nu existe o uh, legătură, să nu se creeze o legătură și cu ilegalitatea, cu criminalitatea. Uh, de asemenea, este nevoie de un cadru internațional. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Tim Higgins, Jim Higgins, două minute. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președinte. Jocurile de noroc uh, au uh, fost sporite uh, datorită tehnologiei avansate. Statele membre uh, obțin venituri mari din această activitate. Până acum aveam cursele și sporturile pentru pariurile sportive, dar acum avem tot felul de domenii în care se fac pariuri. Deci, jocurile de noroc acoperă foarte multe domenii. Pe de altă parte avem frauda, precum și uh, dependența față de jocurile de noroc. În Regatul Unit, uh, jucătorii anonimi uh, um, au 600 de, o estimează că există 600 de mii de persoane dependente de jocurile de noroc. Cred că uh, Cred că Curtea de Justiție are dreptate când spune că fiecare stat uh, membru uh, poate să reglementeze, dar avem nevoie de o politică comună. Trebuie să respectăm recomandările de pe 10 martie 2009 și anume stat, când statele membre au, uh, doresc să se unească pentru a rezolva problemele sociale datorită uh, Uh, jocurilor de noroc online. Trebuie să îi protejăm pe consumatori față de fraude în comun. Trebuie să existe un regulament comun în ceea ce privește publicitarea, promovarea uh, acestor jocuri de noroc online. Nu trebuie să uităm în legătură cu creditele trebuie să existe și restricții în ceea ce privește vârsta uh, accesului la aceste jocuri. Noi spunem multe aici vorbim mult despre rezoluții și recomandații, care sunt toate leudabile, dar până la urmă trebuie să le traducem în fapte, altfel nu rămân decât aspirații. Deci e vorba de acțiuni și avem nevoie de un calendar, de aceea aștept cu nerăbdare răspunsul Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Higgins. Are acum cuvântul doamna Morcunaite. Mulțumesc, doamnă președinte Nimeni nu va putea nega faptul că jocurile de noroc online provoacă foarte multe probleme cu care se confruntă întreaga societate. E vorba de, de, de, de un capitol extrem de complex într-o lume globalizată și această nouă formă de dependență nu face decât să sporească. Încă din 1996, piața aceasta a jocurilor de noroc online a început să crească și asta în mod progresiv. Tendințele demonstrează că această piață va, își va continua creșterea. Încă nu avem un sistem de reglementare și cei care sunt actori în această, pe această piață uh, se confruntă cu dificultăți. E o problemă pentru întreaga societate. S-a invocat aici libera circulație a serviciilor și că statele membre ar trebui să asigure ele însele nivelul suficient de protecție. Lituania este o țară în care jocurile de noroc sunt interzise, dar cetățenii lituanieni au acces la aceste jocuri de noroc online, deci iată că cetățenii nu sunt protejați. Acesta este motivul pentru care este deosebit de important să creăm un sistem de reglementare comun. Trebuie să atragem atenția asupra unui fapt și anume protecția minorilor și controlul tranzacțiilor. În ceea ce privește minorii, nu e vorba doar de o protecție față de aceste jocuri pe bani, ci e vorba de o protecție împotriva altor jocuri, altor tipuri de jocuri uh, care uh, provoacă o dependență, jocurile violente, spre exemplu. Internetul nu are frontiere și atâta vreme cât vom avea reguli diferite, ne vom confrunta cu același cu aceeași dificultate. Deci nu vom găsi o soluție comună. Mulțumesc, spune doamna președinte, ați avut o comparație foarte interesantă, oarecum îndrăzneață, însă am înțeles foarte bine ceea ce doreați să spuneți cu privire la aceste jocuri. Dau acum cuvântul cu, domnului Boris. Szanowny panie przewodniczący, chciałem zadać pytanie do komisji także w kontekście Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să adresez o întrebare comisarului. Asta și apropo de întrebarea colegului meu, domnului Nitros, care nu a putut să vină astăzi la Strasburg. Aș vrea să rog pe domnul comisar să facă câteva comentarii despre modificările recente care au intervenit în legislația unora dintre statele membre în urma publicării hotărârilor Curții Europene de Justiție. Apoi, are Comisia intenția să ia inițiative legislative astfel încât să fie reglementate orice fel de forme de jocuri online? După părerea Comisiei, o reglementare comună europeană va fi una cu caracter obligatoriu sau nu? Pentru că deocamdată legislația în vigoare nu reușește să oprească acele companii transfrontaliere care uh, organizează jocuri de noroc uh, pe internet. Legislația este ineficientă. Și atunci mă întreb ce acțiuni va lua Comisia Europeană pentru a defini acest cadru comun uh, de reglementare. Mulțumesc, domnule Boris. Acum are cuvântul domnul Manders pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Îi mulțumesc uh, domnului uh, Barnier pentru prezență și bineînțeles că îl felicit pentru numirea sa în postul de comisar și de asemenea îi urez mult succes pentru că va avea foarte multe de făcut, mai ales odată cu intrarea în vigoare a directivei Bolkenstein. Îmi pare rău că am ajuns la această situație în ce privește jocurile de noroc, pentru că există o reală problemă fa- față de uh, um, consumatori. Acum, având în vedere amploarea problemelor, nu avem alt uh, ceva de făcut decât să facem un cadru de reglementare comunitar. Așa ceva este foarte trist, dar, cum spuneam, se datorează faptului că nu am fost suficient de curajoși înainte și am preferat să facem uh, jocul struțului. Jocurile de noroc online există, ele nu au frontiere și uh, legislația în vigoare, din păcate, este limitată, uh, domeniul său de aplicare este limitat la frontierele naționale, pe când internetul nu are frontiere. De aceea, cred că sunteți conștient de faptul că e nevoie de o legislație clară și eficientă, deoarece consumatorul trebuie protejat. Trebuie să putem să combatem uh, uh, uh, crima organizată și să distrugem monopolurile. Curtea de Justiție spune că uh, monopolurile nu sunt neapărat ilegale, dar încă o dată trebuie să dăm dovadă de curaj în acțiunile noastre și trebuie să facem așa fel încât să uh, punem în afara legii uh, acele organizații care au un caracter criminal și să evităm orice fel de abuz legat de jocurile de noroc. Uh, uh, aveți multe de făcut, cum spuneam domnule comisar Barnier, vă urez noroc și poate că ar fi momentul să reexaminați punerea în aplicare a directivei servicii și astfel încât să faceți în așa fel încât Parlamentul să fie fericit. Acum are cuvântul domnul Obermar pentru două minute jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Curtea Europeană de Justiție la C4207 a examinat situația din Portugalia de, de scoatere în afara legii, de interzicere a jocurilor online. Se verifică încălcarea Uh, legislației europene aici, fiindcă, iată, Portugalia a se pare că Portugalia ar fi uh, încălcat uh, libera furnizare a serviciilor pentru că aceasta trebuie să fie posibil la nivel transfrontalier. Toți cetățenii europeni trebuie să aibă dreptul să solicite, să beneficieze de servicii în orice țară. Pe de altă parte, se pune și problema discriminării, faptul că un, uh, un stat nu poate să discrimineze furnizorii, prestatarii de servicii uh, din afara graniței față de cei uh, naționali. În ceea ce privește um, discriminarea, Curtea, de Euro- Curtea Europeană de Justiție a respins acest argument, spunând că era vorba aici uh, de lupta împotriva fraudei, de protecția consumatorilor și um, evitarea dependenței de jocurile de noroc, care este o problemă foarte uh, gravă acum. În Germania, 200 de mii de persoane, dintre care foarte mulți tineri, sunt dependenți de jocuri de noroc. Iar un studiu uh, arată că uh, tinerii încep să joace de la o vârstă foarte fragedă. Uh, pe de altă parte, se recunoaște faptul că există uh, cerințe foarte stricte pentru companii, pentru, pro, pentru ocrotirea tinerilor. Pe de altă parte, uh, monopolurile au o șansă mai mare pe piață pentru că nu trebuie să concureze la nivel comunitar. Sper că dacă avem la dispoziție un nou cadru juridic, se pot lua în considerare toate faptele, iar uh, eu sper că Comisia va lua notă de aceste chestiuni și va face schimbările necesare. Mulțumesc foarte mult. Trecem la procedura Catch the Eye și dau cuvântul mai întâi domnului Colino, un minut. Grazie, președinte. Mai întâi aș dori să urez o muncă plină de succes comisarului Barnier, pentru că va avea nevoie de noroc și de succes în munca sa. Jocurile de noroc au implicații psihologice și, de asemenea, implicații asupra uh, modelului cultural, implicații asupra societății. Și aceste lucruri au fost confirmate de către Curtea de Justiție, care a fixat faptul că sunt statele membre cele care trebuie să instaureze reguli pentru a reglementa jocurile de noroc online. Cazul Portugaliei ne-a demonstrat că putem avea 27 de acte normative diferite și deci că un stat membru este cel care trebuie să legifereze. Însă nu ține, nu se, nu, regulile pieței unice nu se aplică și acestui domeniu și asta împiedică o armonizare la nivel european. Dacă oferta nu este reglementată în mod clar, acest lucru va avea o incidență negativă asupra cetățenilor uh, europeni. Și asta cu, ținând seama de asemenea și cazul special, specific al tinerilor, care sunt mai vulnerabili. De aceea cerem comisarului Barnier să facă tot ceea ce stă în putință pentru a stabili un cadru legislativ care să clarifice competențele, să existe un cod de conduită pentru operatorii din domeniu, în așa fel încât să putem proteja ansamblul cetățenilor europeni. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum domnul Zver. Mulțumesc, Stimate domnule comisar, vă urez tot succesul în acest nou mandat. Jocurile de noroc sunt o nouă formă de uh, dependență, dar jocurile de noroc online există și trebuie să încercăm să găsim niște principii comunitare care să nu încalce uh, libertatea de circulație și libera uh, prestație a serviciilor, dar în același timp să facem în așa fel încât să nu încălcăm principiul de subsidiaritate. Pe de altă parte, dacă lăsăm prea mult în seama statelor membre, riscăm să nu putem să facem față amploarei uh, um, dificultăților pe care le pun aceste jocuri de noroc online, care uh, au un caracter transfrontalier și care pot fi folosite pentru acțiuni criminale, precum spălarea banilor. De aceea ar trebui să existe un sistem centralizat pentru acordarea de autorizații pentru acele societăți care practică jocuri online. Eu, unul, nu sunt în favoarea unei prea mari reglementări, dar poate că ar fi bine să existe o carte verde care să se ocupe de această problemă. Mulțumesc acum, doamna Figuerido. Discutăm aici un subiect foarte important în ceea ce privește protejarea intereselor consumatorilor și împotriva riscurilor de fraudă care sunt foarte grave în cazul jocurilor de noroc, inclusiv celor online. Statele membre trebuie să-și mențină autonomia și întreaga legitimitate în ceea ce privește legislația în acest domeniu, vorba de controlul jocurilor de noroc, în funcție de tradiția națională și asigurând un nivel de protecție adecvat al consumatorilor și precum și interesele populației um, țării respective, inclusiv investiții în domenii sociale, așa cum se întâmplă în Portugalia. Iată de ce nu are sens să aplicăm aici regulile de concurență și de libertate de prestare de servicii, fiindcă acesta nu este un serviciu normal. Este uh, vorba de jocuri de noroc, ceea ce poate afecta negativ viața cetățenilor. Iată de ce, domnule comisar, sper să țineți cont de această poziție în acțiunile uh, viitoare în momentul în care, bineînțeles, dorim să le recunoaște statelor membre legitimitatea de a continua să legifereze în acest domeniu. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul cu privire la această problemă internațională. Jocurile de noroc online provoacă dependență o dependență care este diferită de dependența, spre exemplu, de alcool, care se manifestă în mod fizic. În plus de aceasta, e vorba de o nouă generație de dependențe, mai ales în rândul tinerilor, care sunt mai vulnerabili decât părinții lor și, uh, bineînțeles, nu se bucură de toată protecția necesară. Deci, salut publicarea uh, iminentă a acestui document, în momentul în care se stabilesc faptele, când știm exact ce înseamnă jocurile de noroc. Ca să vă dau un exemplu, în orașul meu de 10.000 de oameni există uh, acum 18 uh, magazine, centre în care se pot uh, juca jocuri de noroc, în care se poate paria. Deci, noi avem nevoie de o legislație care să se aplice tuturor statelor membre. Și asta sperăm că veți face, domnule comisar. Mulțumesc, spune doamna președinte, și ultimul uh, care se ia cuvântul este domnul Molzer. Mulțumesc. Doamnă președinte. această discuție despre monopoluri uh, și jocuri de noroc, dacă ar trebui să existe autorizații, licențe, dacă ar trebui interzise aceste jocuri de noroc. E bine, să nu uităm cu ce probleme se confruntă cei care uh, folosesc aceste jocuri. Apoi, să nu uităm că pentru jocurile de noroc normale, crupierii sunt uh, formați, dar uh, nu poți să știi cine este în spatele acestor jocuri pe internet și apoi cei care joacă nu numai că pierd bani, dar au nevoie și de uh, ajutor pentru probleme de sănătate, probleme psihologice. Între uh, uh, foarte mulți tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani joacă online. Este cu adevărat o problemă și poate să fie o tragedie pentru multe familii. Mulțumesc, domnule Molzer. Domnule comisar, și eu doresc să vă spun bun venit pentru că nu am fost aici la începutul dezbaterii și acum vă rog să luați cuvântul pentru a răspunde uh, membrilor. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc tuturor uh, pentru urările și încurajările dumneavoastră. După cum ați înțeles, probabil am uh, spus deja acest lucru în fața Parlamentului îmi asum uh, această sarcină pe care mi-a încredințat-o uh, domnul comisar, domnul președinte al Comisiei Barroso cu uh, entuziasm, ambiție și multă voință. Rezumatul pe care l-a prezentat domnul Harbour și intervențiile doamnei Schwab, Gebhardt, colegilor de Jong și așa mai departe, um, arată următoare, întreabă următoarele. Comisia Europeană va da dovadă de voluntarism, de ambiție uh, prin intermediul procedurii pentru, de încălcare. Eu uh, tocmai am preluat uh, acest post uh, de, două, de 48 de ore, astfel încât vă rog să-mi dați mai mult timp pentru a putea să vă prezint lucrurile cum trebuie, dar eu vreau să vorbesc despre o nouă abordare. Uh, dintr-un uh, motiv uh, foarte important pentru mine. Mai mulți dintre dumneavoastră au spus acest lucru și doamna Gebhardt, uh, domnul Caras și chiar doamna Figueiredu. Nu este, un, um, nu este vorba de un serviciu ca celelalte. Iată de ce pe bună dreptate, așteptați o abordare nouă de la Comisie și această consultare pe care eu doresc să vă o propun. La ora actuală, statele membre sunt libere să-și aleagă abordarea în ceea ce privește acest subiect, dar în conformitate cu tratatul. Toate statele membre consideră că jocurile de noroc pe bani trebuie să fie reglementate cu mare atenție, dat, fi, dat fiind că implică foarte multe riscuri la nivel societal și uh, raportul pe care l-am uh, citit cu foarte mare atenție descrie uh, foarte clar acest lucru. Consiliul um, a subliniat și divergențele de opinie, de tradiții și de practici în acest domeniu. Am observat că De când uh, s-a retras, s-au retras jocurile de noroc din câmpul de aplicare al directivei servicii în 2007, statele membre nu au fost consultate de către Comisie în ceea ce privește această inițiativă europeană. Acest lucru m-a surprins, iar eu și echipa mea vom urmări îndeaproape activitățile uh, grupului uh, Consiliului. Știu foarte bine, în egală măsură, că foarte multe state membre cer eliminarea uh, câmpului, de a, scoaterea protecției drepturilor consumatorilor din directiva. Din directivă. Noi nu excludem soluții, soluții alternative la procedura de încălcare și pentru a găsi calea cea bună o să prezint un document politic. Eu am vorbit despre Cartea Verde. Eu am pronunțat aceste cuvinte. Iată de ce trebuie să verificăm că uh, programul și conținutul planului de acțiune uh, a Comisiei și să discut cu colegii mei, dar Dorim să structurăm astfel uh, discuțiile viitoare privind acest subiect. Acest subiect, uh, doamnelor și domnilor, uh, ține de o nouă dorință de coordonare și de voluntarism la nivel uh, european. Bineînțeles că există o dimensiune economică, dar nu este singura pentru noi, mai există și alte aspecte grave care reprezintă provocări la fel de mari în ceea ce privește interesele generale. Domnul Kreutzmann, domnul Kirchhoff, Uh, și, și așa mai departe. Nu pot să-i citesc pe toți cei, cei care au luat cuvântul, dar uh, am înțeles uh, foarte bine care este mesajul dumneavoastră. Uh, una dintre provocări reprezintă infracționalitatea transfrontalieră. Noi, putem, uh, noi nu putem să combatem acest flagel fără o abordare europeană. Mai mult, dacă nu avem o abordare europeană, europeană în ceea ce privește jocurile de noroc online, nu uh, ne vom îndrepta către o piață internă în ceea ce privește comerțul electronic. Iar pentru acest lucru trebuie să sporim cooperația între autoritățile naționale de control ale jocurilor de noroc în Europa, iar acesta este unul dintre uh, chestiunile analizate de grupul de lucru al Consiliului. Iată de ce, privind acest uh, subiect, ca și altele, bineînțeles, Comisia va conlucra cu statele membre. Cred că mai mult decât uh, faptul că voi asculta părerea statelor membre, așa cum am făcut această dimineață și cum voi face în continuare, ceea ce se, mesajul Parlamentului European, uh, chiar dacă mi-am dat seama că nu există o opinie convergentă, uh, știu foarte bine care este um, poziția majoritară a Parlamentului European. Eu voi pleca urechea la, la spusele Parlament, Parlamentului European în cadrul uh, procedurii de, de uh, consultare pentru o, mai bune, pentru o mai bună coordonare europeană, cel puțin uh, același lucru îl voi propune colegilor mei din Colegiul Comisarilor pe viitor. Am vorbit despre provocări, doamnă președinte, și o să conchid pe această linie. Uh, în societatea noastră se pune problema dependenței, care este foarte, o problemă foarte gravă și care reiese din raportul dumneavoastră, precum și problema minorilor. Trebuie să existe limite foarte stricte pentru ca minorii să nu poată avea acces la jocuri electronice. Toate statele membre uh, încearcă să găsească o soluție aici, dar uh, în mod dispersat, iar aici trebuie să existe o coordonare europeană pentru a acționa cum trebuie, trebuie să înțelegem foarte bine care este problema. Iată de ce răspuns solicitării dumneavoastră și s-au dat cifre mai devreme. Și anume, iată, va exista un document politic al Comisiei care va da uh, cifre, statistici de încredere și uh, aici cereau, acest lucru a fost cerut de doamna Ghine, doamna Schiller, eu voi face tot ce îmi stă în putință pentru ca acest uh, document al Comisiei, în afară de a da niște orientări politice clare, uh, în afară de a face propuneri de, de decizii, în afară de cuvinte, să spunem așa, va avea și un uh, diagnostic um, foarte clar privind toate aceste chestiuni. Mai spun un singur lucru privind finanțarea sportului care are legătură cu acest subiect. Și vreau să vă spun că s-a organizat la începutul uh, jocurilor de la Vancouver, un um, vreau să vă spun că îmi dau seama că organizarea evenimentelor sportive de mare amploare sunt foarte, este foarte costositoare. Iată de ce foarte multe state membre finanțează uh, sportul prin aceste jocuri și doresc uh, să păstreze acest lucru în practica și legislația națională. Comisia studiază acum finanțarea sportului pentru a înțelege aceste îngrijorări, iar acest lucru se va întâmpla în cadrul unei conferințe de la Bruxelles de săptămâna viitoare, iar în cadrul unui document pe care vi-l voi prezenta, uh, vom face o constatare mm, a a acestei realități. E vorba de finanțarea sportului prin jocuri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru observațiile dumneavoastră. Uh, voi continua să vă ascult și uh, voi coopera în continuare cu Parlamentul European. Vă dau întâlnire la toamnă, când vom avea acest document politic, o carte verde, asta dacă Colegiul Comisarilor este de acord, pentru a ajunge la o mai bună uh, coerență și o mai bună coordonare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar! pentru o prezentare exhaustivă și plină de încurajări. Prin cuvintele dumneavoastră, dumneavoastră ați um, terminat această ședință și și se suspendă ședința până la prânz când vom avea voturi.